May I have attention, please, everybody, ladies and gentlemen, colleagues. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți. Propun să începem. Vă rog să încetați conversațiile în sală ca să putem începe. Începem cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi propun niște modificări proiectului de ordine de zi. Punctul 9, dosarul de Sarnez e amânat pentru următoarea întâlnire la solicitarea raportorului. Punctul 16, Emilio Menendez, de asemenea, este amânat pentru următoarea întâlnire, tot la cererea raportorului, punctele 19 și 20 are doamnei Gladfelder vor fi discutate la întâlnirea de pe 13 aprilie Schimbul de vederi cu ambasadorul Canadei a fost de asemenea amânat. Și în ceea ce privește voturile de mâine, o să existe o mică modificare în ordinea în care votăm. Începem cu punctul 13 a domnului Zahradil urmat de punctele 12, raportul Iacolino, și apoi 11, raportul Schlitter. Există obiecții la aceste modificări ale ordinii de zi? Nu, există. O considerăm adoptată și trecem mai departe. Procesele verbale ale reuniunilor din martie 3 și 15-16 martie se consideră adoptate. Dacă nu există obiecții, sigur, până la finele întâlnirii. Ca de fiecare dată le aveți în dosarele pe care le-ați primit. Comunicările președintelui. Această întâlnire este transmisă pe internet cu excepția, sigur, reuniunii în camera. Corespondența primită a fost distribuită. Pe 6 aprilie, săptămâna trecută, Împreună cu vicepreședinții și coordonatorii am avut o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite, William Bernard, în care am discutat aspecte legate de subiecte relevante, inclusiv cele referitoare la TEC, Consiliul Economic Transatlantic, și aspecte referitoare la agenda Doha. Întâlnirea a fost organizată la solicitarea ambasadorului american și nu, în ultimul rând, vreau să vă spun câteva modificări la nivelul secretariatului. Doamna Miriam Kurtweger, doamna Ana Ricla Nieminen și domnul Nicolas Dorgereț ni s-au alăturat, le urez bun venit mulțumesc pentru faptul că sunteți dispuși să lucrați la întâlniri așa de aglomerate și de solicitante. Fără îndoială, viețile dumneavoastră se vor schimba de acum înainte. Până așteptăm să ni se alăture domnul comisar de Gucht pentru schimbul de opinii, am să vă spun că discuția se va axa în mare parte pe programul de lucru al Comisiei pentru următorii doi ani și vom face acest lucru în cadrul dialogului structurat dintre Comisie și Parlament, care va fi finalizat în iunie printr-o rezoluție a Parlamentului. Un coleg dorește să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urat bun venit noilor membri ai secretariatului, cărora le doresc și eu mult succes. Și noroc, intervine domnul președinte, da, și noroc. Vreau să prezint și eu un nou membru al comisiei noastre, Paul Nors, din grupul nostru, care înlocuiește pe domnul Higgins, liderul opoziției în Irlanda, în Parlament. Prin urmare, Paul îl va înlocui și sper că o să mă și bucur de sprijinul său pe viitor. Welcome. Uh, indeed, I think that... Într-adevăr, bine ați venit, veți vedea ce bine este să fii membru în această comisie și mă folosesc de această ocazie pentru a-i mulțumi domnului Higgins pentru uh, colaborarea, contribuția minunată pe care a avut-o în calitate de membru activ al comisiei noastre. Și aștept cu nerăbdare să văd activitatea intensă a noului membru, care să fie pe măsura celui pe care îl înlocuiește. Mulțumim coordonatorului GUE pentru acest anunț. Let me look whether Commissioner de Gucht. Dați-mi voie să văd dacă domnul comisar de Gucht sosește. Cred că s-ar putea să fi sosit deja. Now let's uh, proceed to... Propun să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, situația actuală a negocierilor trilaterale, raportul Leichfried referitor la regulamentul de modificare a regulamentului de înființare a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor pentru produse și tehnologii cu dublă utilizare. Delegația noastră s-a întâlnit cu Consiliul și Comisia pe 21 martie pentru a avea o primă rundă de discuții, care a fost foarte fructoasă, mi s-a spus. În a doua săptămână din luna mai va avea loc următoarea întâlnire. Vreau să vă reamintesc că poziția Parlamentului a fost adoptată în ultima sesiune plenară de la Strasbourg. În ceea ce privește raportul Jadot, Aș vrea să știu dacă Lightread a sosit înainte să trecem la acel raport. Nu. Trecem atunci la raportul lui Yannick Jadot, propunere pentru decizia Parlamentului și Consiliului privind aplicarea anumiter orientări în domeniul creditelor pentru export. Au avut loc două întâlniri în structura trialog pe, în luna aprilie. Inițial a fost uh, anulată datorită unor angajamente ale Consiliului care se suprapuneau. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Există o întârziere puțin complicată, fiindcă este dificil să găsim o nouă dată care să ne permită să avem întâlnirea, trilogul și apoi să grupăm negocierile în cele două luni. Dacă secretariatul îmi confirmă, dar se pare că nu mă ascultă, dacă secretariatul poate confirma, e adevărat că avem două luni între votul amendamentelor și trecerea în plenară. Ce vreau să întreb este dacă putem extinde acest termen între votul amendamentelor și votul rezoluției uh, legislative în plenară pentru a avea timp să ducem uh, negocieri uh, corespunzătoare cu Consiliul. Vom face acest lucru, spune domnul președinte, în ceea ce privește raportul meu privind regulamentul pentru țări și teritorii care participă sau au legătură cu procesul de stabilizare și asociere UE, și anume Balcanii de Vest, Președinția Consiliului a convenit asupra unei noi întâlniri în care să discute acel dosar. Această întâlnire a avut loc în această dimineață, dar progrese nu s-au înregistrat. Consiliul continuă să nu răspundă sugestiilor mele de a aborda diferendele care rămân deschise pe acest subiect și aș vrea să vă reamintesc că a fost nevoie de aproape trei luni pentru a-mi răspunde sugestiei inițiale. Trilogul referitor la Georgia primul trilog a avut loc în această dimineață și de fapt a fost primul și ultimul, fiindcă nu s-a ajuns la niciun acord și nici nu se va putea ajunge la un acord uh, pe acest, uh, între comisia noastră condusă de mine și Consiliu. Fiind vorba de implementare și Consiliul și-a modificat poziția anterioară și solicită procedură de examinare în loc de procedură de consiliere. Vom trece deci la vot, așa cum este prevăzut în mai și dacă nu există o schimbare a poziției Consiliului, vom trece la o a doua lectură. Cristof Fellner dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă am o întrebare sau mai degrabă o remarcă sau cine știe, poate o propunere, recomandare, puteți să-i spuneți cum doriți. Am o problemă cu Balcanii de Vest și abordarea dată acestora. Sau nu neapărat abordarea, ci consecințele. După cum știm, în acest caz este vorba de Kosovo și alte regiuni, când vorbim despre Balcanii de Vest. Alte regiuni au alte instrumente preferențiale, deci ne referim mai degrabă la Kosovo. Și consecințele acestui conflict constituțional dintre Parlament și Consiliu sunt că acum Kosovo și-a pierdut poziția de partener preferat de la 1 ianuarie și este una dintre cele mai sărace părți din Europa sau chiar din lume, dacă știu eu bine. Și mă întreb dacă n-ar trebui să ne gândim la o altă abordare strategică. Cred că ar fi mai bine să ducem această chestiune în plenară și să o discutăm, să găsim acolo alte soluții Dacă lăsăm lucrurile să continue ca așa cum sunt în prezent, e o situație jenantă nu doar pentru Comisie și Parlament, ci pentru întreaga Uniune. Fiindcă nu e bine ca Balcanii de Vest și Kosovo să își schimb, piardă poziția de partener preferat, indiferent de care ar fi situația. Domnul președinte, mulțumesc. Într-adevăr, la întâlnirea coordonatorilor astăzi voi aborda acest subiect și ambele părți, președinția maghiară a Consiliului și eu, în calitate de raportor, ne-am angajat să raportăm înapoi instituțiilor pe care le reprezentăm. Am să fac asta la întâlnirea coordonatorilor și am să vă informez cu privire la ce s-a întâmplat concret și care sunt perspectivele pe viitor pe acest subiect. Deci subiectul va fi discutat cu coordonatorii astăzi. Bun, sună foarte bine, fiindcă multe dintre aspectele constituționale pot fi rezolvate prin comitologie. Chestiunea pe fond o cunosc și cred că avem cu toții aceeași perspectivă asupra ei. Sunt alte instrumente pentru a rezolva. Mulțumesc, spune domnul președinte. Să ne întoarcem la punctul 4. Domnul comisar Karel de Gucht ni s-a alăturat între timp. După cum puteți vedea, vă mulțumim, domnule comisar, bine ați venit la această întâlnire. Vă rog să vă simțiți ca acasă. Și acum vă ascultăm cu nerăbdare pe măsură ce ne veți face prezentarea referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru următorii doi ani. Înțeleg că există modificări în ceea ce privește runda Doha poate nu neapărat de succes, apoi, apoi negocierile, aderarea Rusiei la OMC, subiecte care sunt foarte relevante pentru comisia noastră. Aveți cuvânt. Sigur, ne voți vorbi și despre programul de lucru al Comisiei în această intervenție a dumneavoastră, dar am apreciat foarte mult dacă ați atinge și celelalte subiecte pe care le-am menționat. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă folosesc de acest prilej pentru a face un inventar al uh, strategiei noastre privind comerțul, așa cum a fost uh, exprimată, sa, exprimată ea în comunicarea noastră din noiembrie anul trecut. O să vedem și situația în următoarele 12 luni. Nu este vorba de o știință exactă, bineînțeles, fiindcă politica noastră comercială depinde de tendințele economice și de partenerii noștri comerciali. și poate fi influențat de tot soiul de întâmplări, de evenimente neașteptate. Să vedem uh, ce se întâmplă în vecinătatea sudică la ora actuală, ceea ce ne influențează discuțiile comerciale cu țările din sudul zonei mediteranene și uh, mai ales uh, cu țările unde au loc cele mai unei intense reforme. Noi dorim o politică care să sprijine, care să sprijine obiectivele Comisiei de creștere economică și de locuri de muncă și dorim să încheiem uh, acorduri comerciale foarte ambițioase la nivel multilateral și bilateral și să stabilim legături comerciale cu alți parteneri comerciali, cum ar fi China, SUA, Japonia și Rusia. Aceasta este o agendă foarte ambițioasă uh, care necesită investiții și eh, ale cărei relații nu se bazează numai pe eh, țările dezvoltate, dar și cele emergente. Aceste țări nu reușesc să, aduc, să ajungă la o înțelegere, așa cum au dovedit negocierile de la Doha de la începutul anului. S-a dorit eh, foarte mult încheierea negocierilor până la finele lui 2011, dar, din păcate, progresul înregistrat a fost uh, uh, dezamăgitor, iar negocierile se găsesc într-o, într-o fază uh, de blocaj. Este, problema este că țările emergente nu sunt dispuse să facă prea multe compromisuri și să ajungă la normele impuse de țările dezvoltate, mai ales în ceea ce privește anumite produse. Am încercat să identificăm un teren de mijloc să ajungem uh, acolo, dar uh, membrii nu sunt gata să facă consensuri, compromisuri. Am ajuns, deci, într o situație de șah uh, mat. Directorul Lami um, se întâlnește cu membrii cheie în întâlniri bilaterale private, dar nu se știe dacă principalii parteneri comerciali sunt gata să lasă de la sine pentru ca negocierile de la Doha să se fie încununate cu succes pentru toată lumea. Implicațiile acestui fenomen uh, sunt semnificative pentru programul nostru de lucru și trebuie să fie evaluate în următoarele săptămâni, odată ce vom vedea care este rezultatul consultărilor de la Geneva, care sunt în desfășurare acum. Pe plan bilateral, vă reamintiți că comunicarea noastră subliniază importanța prilejului oferit de cele mai mari economii emergente, iar uh, situația economică uh, ne confirmă creșterea economică în aceste țări. Este nevoie, deci, să registrăm progres în uh, negocierile bilaterale pentru a ne asigura că investitorii și exportatorii europeni vor putea profita de pe urma acestei creșteri. Negocierile bilaterale cele mai avansate la ora actuală sunt cele cu India. Ne aflăm într-o etapă crucială ale negocierilor, care au început acum patru ani și am înregistrat un progres foarte bun, iar acum încercăm să ne ocupăm de chestiunile restante înainte de venirea verii. Ca și în cazul altor negocieri, ultima sută de metri este cea mai grea, este nevoie, deci, să depunem mai mult efort în următoarele luni pe toate nivelurile regiunea asiatică. Um, aici negocierile vor fi intensificate în, acest în acest an. Potențialul economic este foarte mare aici, dat fiind creșterea economică în această zonă, precum și procesul de integrare regională. Iar implicarea cu aceste țări în negocieri este din ce în ce mai necesară, dat fiind că se negociază o, um, acces preferențial pe aceste piețe din partea uh, SUA, de pildă, care dorește parteneriate transpa- transpacifice. Iată, deci, am început uh, deja negocieri de ALS-uri cu Malaezia și Singapore. Uh, cele cu Singapore progresează cum trebuie și dacă lucrurile vor merge bine, vom putea să le finalizăm chiar în, înainte de finele acestui an. În ceea ce privește negocierile cu Malaezia, acestea au demarat bine și sperăm să le finalizăm în timp de 2 ani. Um, suntem deschiși negocierilor cu alte țări din zona asiatică, Thailanda și Vietnamul, de pildă, și pregătim asidu aceste negocieri. O altă regiune emergentă importantă este America Latină. Veți avea un rol foarte important uh, aici în anii viitori, fiindcă avem acorduri cu Peru și Columbia din, și America Centrală, care au fost uh, demarate de curând și care vor fi supuse aprobării Parlamentului European până în toamna acestui an. Grupul de țări din America Latină, este vorba de Mercosur, uh, cel mai important bloc economic din această regiune, Următorul grup de țări este Mercosur, cel mai important bloc economic din regiune. Până acum, ne-am concentrat pe regulile noului acord în uh, domeniu cum ar fi normele sanitare, concurență, achiziții guvernamentale, servicii și așa mai departe, dar cea mai mare problemă va fi uh, accesul la piață. Nu am ajuns încă în această etapă, iar pregătirea acestei faze este o chestiune dificilă și delicată pentru ambele părți, dat fiind uh, aceste probleme sensibile din agricultură, de pildă. Mergem mai în nord, avem negocieri cu Canada la ora actuală și sperăm să finalizăm negocierile înainte de sfârșitul anului. Bineînțeles, alegerile de pe 2 mai ar putea să afecteze lucrurile, dar până acum, calendarul de pildă, dar până acum nu am primit informații că așa ar sta lucrurile, iar discuțiile în desfășurare privind nisipurile bituminoase ar putea să joace un rol aici și vă rog să țineți cont de acest aspect. În ceea ce privește partenerii noștri strategici, la ultima întâlnire a TEC ne-am dat seama că avem uh, un uh, sistem foarte durabil cu SUA. TEC se va mai întâlni în uh, vara viitoare, dar deocamdată SUA și UE au căzut de acord asupra unor reguli privind comerțul și informarea în domeniul TIC în uh, legătură cu serviciile. Acesta este un rezultat al TEC. În ceea ce privește China, ne așteptăm mult de lucru. Se consideră că deschiderea economică și climatul de afaceri în China nu se îmbunătățesc, astfel încât ne vom folosi de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a îmbunătăți situația acolo. În ceea ce privește Japonia, concluziile ultimului Consiliu European cer ca la următorul summit UE-Japonia să se încerce un acord comercial, acord comercial liber dacă Japonia este gata să elimine barierele netarifare și restricțiile cu privire la achizițiile publice. Vom, suntem gata să începem negocierile dacă și numai dacă aceste condiții vor fi întrunite și dacă suntem siguri că avem uh, aceleași ambiții. O mare parte a acțiunilor comerciale vor avea ca țintă atingerea reciprocității și a situației de echitare, echitate pentru operatorii noștri. Acolo unde există o uh, asimetrie în ceea ce privește uh, deschiderea pieței, trebuie să, rezult, să, să, să corectăm aceste asimetrii. Iată de ce, alături de comisarul Barnier, se pregătește o propunere în ceea ce privește un instrument care va asigura faptul că mediul de afaceri european beneficiază de același acces pe piața partenerilor noștri în ceea ce privește achizițiile publice. Asta pentru a doua parte a anului, fiindcă avem deja un acord politic în ceea ce privește conținutul, însă avem nevoie și de o propunere legislativă. De asemenea, politica comercială va fi un pilon cheie a strategiei privind materiile prime a Uniunii Europene, aici unde intră și politica comercială. În ceea ce privește barierele cu privire la furnizarea de materii prime, încercăm să le eliminăm. Aceasta este una dintre prioritățile noastre și vom face acest lucru prin intermediul mecanismului de soluționare a litigilor OMC, așa cum s-a întâmplat anul trecut în ceea ce privește o serie de măsuri luate de China. Avem uh, foarte mult de lucru în anul viitor în ceea ce privește dimensiunea de dezvoltare a politicii noastre, de, mm, politicii noastre comerciale. Vom avea o comunicare în acest sens în uh, decursul anului 2011. Procesul este deja în desfășurare. Va avea loc o, o consultare publică în curând. Trebuie să ne amintim că avem, am înregistrat unele succese unde am încheiat uh, acorduri cu unele țări din America Centrală și cele mai bune acorduri comerciale cu Uniunea Europeană sunt cele bilaterale. La fel de importante uh, sunt uh, încercările de a susține structura instituțională în țările sărace. Este vorba de sisteme care să poată aplica politicile în mod transparent pentru ca avantajele să fie distribuite în mod uh, echitabil, fără să aducă costuri suplimentare societății. Noi propunem și un sistem generalizat de preferințe revizuit în cursul lunii mai, deci luna viitoare. Acesta uh, este unul de marile dosare ale acestui an și nu o să vă vorbesc prea mult despre asta acum. Vreau să vă spun că principalul obiectiv al acestei propuneri, care este deja gata, este ca uh, profitul să ajungă la cei care au nevoie de el acest uh, dosar nu este singurul care va necesita cooperare intensivă în următoarele luni. Mai avem și alte dosare, cum ar fi instrumentele cu dublă utilizare, creditele pentru export, investiții și așa mai departe. În ceea ce privește investițiile, sper că Consiliul și Parlamentul vor uh, ajunge la o poziție comună în ceea ce privește regulamentul cu privire la drepturile dobândite. Vreau să vă spun în acest context că sunt pentru, că uh, salut adoptarea raportului domnului Arif și serviciile Comisiei și eu suntem gata să vă ascultăm părerea în ceea ce privește propunerea dumneavoastră de negociere a directivei cu privire la uh, protecția investițiilor. E vorba de proiectul de directivă în acest sens. Avem uh, și o procedură de aviz conform uh, și sperăm că acta uh, va fi semnat astfel încât să se deschidă drumul pro- procedurii de aviz conform în această instituție. Iar astfel, uh, Parlamentul European capătă mai multă importanță în ceea ce privește stabilirea politicii comerciale și, am, și avem, avem uh, o cooperare foarte strânsă prin uh, tratatul de la Lisabona. Sunt gata să vă ascult părerile pentru a vedea cum uh, putem șlefui această cooperare, cum o putem îmbunătăți și cum uh, vom reuși pe viitor ca împreună să avem mai multă grijă de a pune în aplicare cum trebuie politicile comerciale la nivel general. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deschidem discuția acum cu uh, invitații noștri. Înainte de a trece la membrii comisiei, avem alături de noi uh, pe colegul nostru Cornelius, care m-a rugat să ia parte la această reuniune uh, dacă, în cazul în care comisarul de Hucht se va referi la acordul de liber schimb cu Japonia. Îi dau deci cuvântul. Commissioner, some remarks to, uh, Thank you. forward to us. Thank you, Mr. Chair. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb pe comisar în legătură cu problema barierelor uh, non-tarifare în calea comerțului cu Japonia. Aceasta este o mare problemă. Sigur, am, știm că s-a produs în Japonia un mare dezastru, dar nu cred că asta trebuie să ne facă mai flexibili pe problemele care exista acolo. Am fost abordați de partea japoneză, va exista un efort uriaș de reconstrucție și va fi nevoie de o strânsă cooperare între Uniunea Europeană și Japonia. Și japonezii și-ar dori să colaboreze cu noi pentru a-și reconstrui uh, părți din țara lor. Aveți un calendar în care credeți că ați putea ajunge la un consens și la o înțelegere între Uniunea Europeană și Japonia? Președintele, mulțumesc foarte mult. să trecem acum la membrii comisiei, începând cu coordonatorii, domnul Caspari, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, în numele grupului meu aș vrea să mă refer la câteva subiecte care pentru noi sunt importante. Uh, ce mi se pare că lipsește mie din acest uh, plan de politici pentru viitor este perspectiva pe termen mai lung în legătură cu modul în care lumea va evolua din punct de vedere comercial în, urmă, comercial în următorii 10-15 ani. Înțeleg din ce ați spus că nu există capacitatea de a dezvolta astfel de studii uh, de perspectivă și poate atunci când o să avem următoarea discuție bugetară, să oferim niște capacități eh, pentru această activitate, pentru că mi s-ar părea foarte util să putem avea o privire pe termen lung în activitatea noastră. Sigur că Organizația Mondială a Comerțului este prioritatea principală, și, dar nu știu dacă la fel se vor sta lucrurile în 2012 dacă încheiem anumite negocieri în anul 2011, uh, în anul acesta. Și mă gândesc că ar fi bine ca în viitor să punem mai mult uh, uh, să dăm mai multă importanță anumitor parteneri speciale, anumitor piețe și să ne concentrăm pe identificarea uh, potențialelor uh, majore din punct de vedere comercial și a partenerilor care să aibă acest potențial major. Și apoi ați menționat uh, dialogul care deja are loc uh, Am avut negocieri pe termen lung cu Japonia, cu China și așa mai departe. Însă întrebarea care se pune este, rezultă ceva din aceste negocieri și grupul meu politic uh, discută foarte mult uh, potențialul acord cu Japonia. De ani de zile am avut un dialog la nivel înalt care, trebuie să spunem, practic n-a dat niciun rezultat concret. Și atunci, cât mai continuăm cu acest dialog? Majoritatea colegilor mei ar vrea să vadă și niște rezultate reale, tangibile, uh, Uh, înainte chiar să începem să discutăm un acord de liber schimb, pentru că altfel colegii ar vrea, colegii mei m-au rugat de asemenea să vorbim și despre achizițiile publice și am fi foarte bucuroși dacă am face unei progrese și pe această chestiune. Domnul Arif de la grupul uh, SND, de la grupul Socialist și Democrat. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O să fiu foarte succint trei, chesti- trei puncte am. În primul rând, vă mulțumesc că ați invocat uh, numele meu în cadrul raportului privind investițiile și mă bucur de modul în care s-a desfășurat procedura acolo cu toate, în colaborare cu toate grupurile politice prezente aici. Am încercat, de fapt, în acel raport de la Comision să ținem cont și de rolul Comisiei și să găsim un echilibru care să permită fiecăruia să lucreze uh, pe acest raport. Începește raportul Fidel, Există astăzi două poziții, dacă pot spune așa, două blocuri față de votul pe acest raport și, din nefericire, mă tem că poziția care se va impune mâine, din moment ce PP-ul și ECR-ul și cu aldele s-au înțeles, va duce nu numai ca Parlamentul să nu mai existe practic în acest raport, să nu mai aibă nicio influență, dar în același timp pune și Comisia într-o poziție de slăbiciune, pentru că noi considerăm că ce se va vota mâine este poziția Consiliului și nu numai a Consiliului, ci și a lobby-ului industrial care a determinat această poziție. Și aș vrea să știu care e sentimentul noastră față de acest lucru, pentru că noi am fost în favoarea unei atitudini echilibrate aici, Uh, și am considerat că uh, Comisia trebuie să aibă un cuvânt de spus pe aceste chestiune și, din nefericire, se pare că se va întâmpla exact contrariu prin acest raport. A doua întrebare, uh, a doua chestiune, se vorbește de această primăvară arabă, de tot ceea ce se întâmplă în sudul Mediteranei și de modul în care trebuie să acționăm. Dar am, se, am o întrebare și o impresie. Uh, nu rămânem oare cu aceeași viziune a acestei relații uh, economice cu sudul Mediterane? Rămânem la ideea unei uh, zone de liber schimb care ar trebui să vadă lumina zilei în 2011, n-a văzut lumina zilei în 2011 și practic am impresia că mergem pe aceleași idei, pe, acelea, pe aceeași logică cu, și din contactele pe care le-am putut avea, am senzația că partenerii noștri din sudul Mediteranei nu mai vor să avem același tip de raporturi și să le facem aceleași propuneri în fiecare an, fie din partea Comisiei, fie care fie din partea Consiliului când se vorbește de Uniunea pentru Mediterana. Și aș vrea să știu care e opinia noastră pe această problemă. Și o ultimă chestiune, poate un pic mai generală, dacă îmi permiteți, se referă la această dezbatere dacă Uniunea Europeană se protejează suficient și își protejează suficient industriile și locurile de muncă prin intermediul politicii comerciale pe care o are. Sentimentul oamenilor astăzi, din fericire, este că nu, că nu protejează și de aceea uh, vedem că această uh, problemă, acest subiect este preluat de extrema dreaptă, care nu e deloc progresistă și mi se pare o chestiune foarte uh, serioasă și gravă și am, aș vrea să știu care e opinia noastră despre modalitățile în care Uniunea să rămână un mare actor comercial, dar să aibă în același timp și o capacitate de a-și proteja locurile de muncă și industriile. Ce credeți despre această chestiune? ALDE Metin Kazak. Acum domnul Metin Kazak, coordonator din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, moi aussi je vais être Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. O să fiu și eu foarte succint. Am trei întrebări care mi se par destul de importante. Prima privește schimbarea de la sistemul GSP la GSP+. Aparent există anumite îngrijorări în legătură cu acordul cu Pakistanul, conform cărora ambasadorul Pakistanului s-a, a spus recent că dacă s-ar fi îndeplinit criteriile de eligibilitate în cadrul GSP, s-ar fi evitat problemele care există acum cu acest acord. Vă puteți eh, gândi la o modalitate de îmbunătățire a acestor criterii pentru acordul G, sistemul GSP ca să reușim să încheiem acest acord? Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare privește ci revin, revin la ce a spus colegul Caderarif, revin la angajamentele comisiei, la angajamentele comisiei în față de regiunea mediteraneană. Ați invocat o comunicare a comisiei prin care, în care se spune foarte clar că Comisia va uh, începe negocieri numai cu țări în care se produce un proces de reformă economică, politică și socială. Deci considerați că vor urma așadar uh, negocieri cu țări care deocamdată n-au dat semne clare de schimbare, de transformare sau vă veți limita numai la acele în care aceste, acest proces de reformă este deja în curs. Și a treia întrebare se referă la negocierile cu Japonia. Colegul meu deja a ridicat o serie întreagă de lucruri extrem de importante. Vreau să vă întreb următorul lucru. Faptul că avem deja o abordare mai echilibrată și că avem un semnal foarte clar de la colegii noștri japonezi privind dorința de a angaja aceste negocieri. Așadar, uh, problema achizițiilor publice și preocupările industriei noastre uh, auto și electronice și ele vor fi luate în considerare în cadrul acestor negocieri. Mulțumesc. And now the coordinator of the Greens, Yannick Mulțumesc și acum Yannick Jadot din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Voi fi și eu la fel de succint ca și Kader Arif. Bine, asta nici nu e greu. Sunt de acord. În uh, intervenția noastră, domnule comisar, mi se pare că nu ați menționat în mod explicit un element și anume problema instrumentelor de protecție comercială. Acum câțiva ani a, exist, a existat în Parlament uh, această dezbatere, la fel și la Comisie, și ultima tentativă de reformare a instrumentelor de apărare comercială, de protecție comercială a eșuat. Cred că colegul uh, Hevner a făcut un raport pe acest subiect și Practic, acest subiect acum a dispărut din uh, dezbatere, din discuție. Și apoi se vede în ultimele comunicări ale Comisiei, și pentru noi asta e un lucru bun, se vede menționată ideea că trebuie să ne asigurăm că e vorba de schimburi corecte și că Europa va utiliza toate mijloacele posibile pentru a lupta împotriva concurenței neloiale. Și ce lipsește astăzi în dezbateri este traducerea acestui angajament de a utiliza toate mijloacele posibile pentru a lupta împotriva concurenței neloiale într-o reformă a instrumentelor de protecție comercială. Evident, pentru noi, ecologiștii, deja lucrul acesta era și în raportul SAIFI, în raportul ARIF, existau elemente, uh, cum ar fi măsurile de antidumping uh, care pot fi utilizate și care pot fi făcute să evolueze, uh, din punctul nostru de vedere, dumpingul de mediu ar trebui să fie o parte a dumpingului comercial. Și mi se pare important acest lucru, dar am vrea să vă auzim vorbind mai mult Uh, despre eventuale proiecte pe care le-ați avea să porniți o astfel de reformă a instrumentelor de protecție comercială ca să ne asigurați că există, dincolo de un pur discurs, mijloace de a impune măsuri antidumping atunci când considerăm că nu se respectă concurența loială. Și în al doilea lucru, al doilea comentariu, când s-a discutat în hemiciclu raportul privind uh, relația între comerț și schimbările climatice, ați evocat interesul dumneavoastră pentru a introduce în acordurile comerciale un capitol legat de climă, de mediu. Uh, vreau să știu dacă acest lucru s-a făcut sau când vă gândiți că acest lucru va avea uh, loc și, sigur, evident, noi suntem gata să vă susținem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, Sardi. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Din ce ați spus, uh, am înțeles că avem uh, acorduri bilaterale aproape cu toată lumea. Vreau să vă întreb dacă Statele Unite au acorduri bilaterale similare cu toate țările din lume sau numai Uniunea Europeană face asta? Ați vorbit pe bună dreptate despre furnizarea de materii prime și cred că Daniel Casparis s-a avut o discuție în legătură cu așa numitele metale rare uh, și suntem foarte îngrijorați de acest subiect, după cum știți. Și am o întrebare care uh, urmează cumva comentariilor lui Ianic Jadot în legătură cu uh, măsurile antidumping. dumping Christopher Ferner a, a, a acceptat acest raport, dar din nefericire n-am primit suficientă susținere în Parlament și a trebuit să-l uh, retragem. Eu eram coordonator din partea PP atunci. Întrebarea mea, și trebuie să declar aici un interes pentru că reprezint o comunitate uh, importantă de fermieri din Marea Britanie, avem o mare problemă cu materiile prime pentru agricultură, uh, mai ales cu potasiu și cu, azot, și cu azotul. Și știu că uh, atunci când revizuirea legislației antidumping uh, și sugestiile companiilor uh, nu mai uh, se, se încheie, vreau să știu cum când puneți această substanță pe lista de antidumping și când era aproximativ 100 de euro pe ton aproximativ când Peter Mendelssohn a promovat legea, azi costă 350 de euro pe tonă deci e clar că aceste companii fac dumping, că vând sub prețul de piață. Dacă era 100 de euro acum 5-6 ani și acum este 350 de fapt. Deci mă întreb de ce nu avem o astfel de măsură de protecție comercială. Și în fine sunt complet de acord cu Martin Kazak și susțin poziția lui privind Pakistanul și vreau să știu care e situația cu Sri Lanka o altă țară care uh, este în sistemul GSP și vrea să treacă în sistemul GSP+. Mulțumesc, Carol Mitchell, din partea grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Au fost spuse destul de multe lucruri deja până acum de coordonatorii celorlalte grupuri. Eu am să încerc să pun o întrebare de ordin general referitor, referitoare la chestiuni de ansamblu, nu la acorduri individuale. Pot fi de acord cu cele spuse de dumneavoastră cu privire la planurile pentru următorii ani. Însă, aici, în Parlament, am avut trei rapoarte care au fost adoptate cu o majoritate parlamentară. Și întrebarea mea este, când planificați activități viitoare, cum intenționați să le includeți în această activitate? Le luați în serios, cu adevărat? În ce măsură rezultatele muncii noastre de aici, din Parlament, sunt uh, folosite ca parametri în activitatea dumneavoastră de elaborare a politicii comerciale de viitor? Asta este, deci, întrebarea mea de ordin general cu privire la programul de lucru pe viitor al Comisiei. În ceea ce privește OMC-ul, am auzit comentarii optimiste din partea dumneavoastră acum un an sau acum șase luni, care probabil au fost prea optimiste având în vedere cele spuse de dumneavoastră astăzi. Sunt de acord cu domnul Caspari că trebuie să uităm de, de în întregime dacă nu putem obține rezultate anul acesta, fiindcă altfel probabil va, vor trece ani de zile până când se schimbă ceva. În ceea ce privește Pakistanul și Japonia, subiectele acestea sunt relevante, dar în ce măsură aveți în vedere noi instrumente pentru a sprijini țările care au nevoie de sprijin, fie în urma unor catastrofe naturale sau accidente, așa cum s-a întâmplat la Fukushima. Putem folosi măsuri de politici comerciale sau măsuri de intervenție de urgență? Mai degrabă, am văzut cât de complicat este acest lucru la OMC. Și aș vrea să știu dacă acum există comentarii, mai ales în ceea ce privește programul actual de lucru al Comisiei, în acest sens. Obiectivele mileniului, apoi. În ce măsură puteți spune că în această perioadă, 2012-2011, vor reprezenta o prioritate? Considerați că obiectivele mileniului vor fi dezvoltate în parteneriat cu alte state în ceea ce privește IPA apoi. Mecanismul GSP, sistemul generalizat de preferințe, deja a fost menționat. Aș vrea să-mi dați câteva detalii și cu privire la situația drepturilor omului, a standardelor la nivelul contractelor de muncă, copii, în câmpul muncii și așa mai departe, în contextul acordurilor încheiate și a celor în derulare. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, aș vrea să știu dacă sunt o prioritate pentru perioada care vine. În, grumel, în numele grupului FND, William Hartmart. Mulțumesc! Am trei întrebări foarte concrete pentru domnul comisar. care sunt create pentru a solicita, pentru a obține informații, nu pentru a sublinia un aspect. În primul rând, aș vrea să știu dacă Comisia intenționează să simplifice procedurile de apărare comercială pentru IMM-uri, pentru a se proteja împotriva practicilor comerciale inechitabile, care momentan sunt foarte complicate, complexe. În comunicarea dumneavoastră, a doua întrebare, ați menționat deplasarea sau mutarea temporară a cetățenilor din, tărți, din țări terțe în cadrul liberalizării forței de muncă. Și ați menționat acolo o serie de condiții. Ne puteți da informații suplimentare cu privire la aceste condiții? Și o ultimă întrebare. Aș vrea să știu dacă Comisia în general și Directoratul pentru Comerț în special uh, planifice să, planifică să se ocupe de problemele legate de competitivitatea la nivelul companiilor europene, având în vedere ponderea mare a producției în țările terțe. Companiile din acele țări nu sunt supuse acestor poveri de reglementare administrative care sunt impuse companiilor din Europa. Mulțumesc, spune domnul președinte. Ne-au mai rămas câteva minute pentru întrebări. Veți avea și dumneavoastră timp să răspundeți, domnule comisar, sigur. Spuneam că mai avem puțin timp pentru întrebări, nici de cum pentru răspunsuri. Deci, restul membrilor de pe listă care vor interveni sunt rugați să fie cât mai succinți posibil. Din, pe, din partea PP-ului, doamna Saifi. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte concisă. O serie de chestiuni deja au fost uh, menționate aici. Ca și colegii mei, aș vrea și eu să mă refer la subiectul Mării Mediterane. Ați spus că politica comercială nu este o știință exactă și că trebuie să ne adaptăm. În acest sens, lucrurile în prezent sunt foarte complexe. Avem situația din Marea Mediterană, avem situația din Japonia, deci um, cadrul actual nu e ușor de gestionat. A existat o comunicare o, a Comisiei din 8 martie, concluzii ale Consiliului din 11 martie, care uh, menționau acțiuni rapide, de anvergură, implementarea unei adevărate strategii și am fost dezamăgită de documentul din 30 martie în ceea ce privește comerțul, fiindcă nu conține nimic concret, nicio informație concretă și ca și Cadar Arif, cred că nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-am făcut cu ani în urmă. Astăzi se petrec niște lucruri foarte importante în lume, e un moment istoric în aceste regiuni și Europa trebuie să dea dovadă de atitudine proactivă în sudul Mediteranei și să transforme această parte a lumii într-o prioritate. Așa, domnule comisar, să ne spuneți ce acțiuni concrete aveți în vedere Poate să vorbiți puțin despre reguli de origine pan-euro-mediteraneene, dacă ne puteți spune ceva aici, și la fel în ceea ce privește achizițiile publice. A spus că încă nu e timpul să vorbim despre asta, dar aș vrea totuși să ne dați câteva detalii. Uniunea Europeană este o piață foarte deschisă, uneori chiar prea deschisă, și ați discutat cu comisarul Barnier pe acest subiect. Aș vrea să știu când vor fi lansate discuțiile, când va fi pregătită propunerea aceasta comună. E un subiect important pentru noi în ceea ce privește apărarea comercială. A existat un raport, un dialog dificil cu domnul Mendelssohn. S-a vorbit despre reforma instrumentelor comerciale, da, pe când slăbirea instrumentelor de apărare comercială, nu. E un lucru care nu suntem de acord. Christopher Filner. Foarte scurt, vă rog. Da, mulțumesc. O să fiu chiar mai scurt decât domnul Arif și domnul Jadu. Cu privire la Africa de Nord, sunt de acord cu domnul Arif. Rar se întâmplă să fim de acord, dar pe acest subiect putem fi de acord. Putem spune că există un proces în derulare uh, pentru această abordare regională și pentru a crea condiții de tranzacționare mai bună între Europa și Africa de Nord și între regiuni, fără prea mare succes. Oare n-ar fi timpul să regândim abordarea? Domnul Cazac a menționat faptul că Trebuie să vedem dacă e rezonabil să diferențiem între aceste țări. Acum avem negocieri cu Maroc, dar nu văd negocieri cu Egipt și Tunisia, uh, care sunt lucruri care trebuie avute în vedere avem un trecut destul de substanțial în ceea ce privește sprijinirea țărilor în această situație. Balcanii de vest, de exemplu, teritoriile din Palestina, Există protocole în prezent care ne permite să le ajutăm și cred că put- am putea să ne gândim la o abordare diferită între țări. Și aș vrea să știu dacă vă gândiți și dumneavoastră la acest lucru. Apoi, concluziile Consiliului au fost foarte interesante și cred că sper că veți fi dispus să discutați cu noi acele chestiuni care încă nu și-au găsit rezolvare, mai ales în ceea ce privește viitoarele acorduri de liber schimb. Aș fi surprins să văd că japonezii acum se axează pe bariere netarifare și nu pe centrale nucleare, dar pe viitor probabil s-ar putea să se ocupe și de acele bariere netarifare. Mulțumesc. Marial Sarnez, o scurtă întrebare, vă rog. Mulțumesc. Eu cred că este foarte important să înțelegem și aș vrea să aud din partea comisarului faptul că politica comercială nu este un scop în sine, că nu vă izolați, ci uh, deserviți politica și economia reală. Și aș vrea să știu ce faceți pentru a simplifica viața IMM-urilor europene care exportă și ce faceți pentru dezvoltarea în Africa de Nord. Există decizii care trebuie luate rapid, de exemplu agricultura în Tunisia. Nu e o problemă mare. Există probleme cu sudul Uniunii Europene, cu părți ale acestor regiuni, dar trebuie să le încurajăm pentru a avea o abordare care să includă toate mizele Colegii mei au spus acest lucru, dar eu aș vrea un răspuns mai detaliat cu privire la inițiativa legislativă pe care Comisia o va sugera în ceea ce privește reciprocitatea pentru achizițiile publice. Lucrați pe acest subiect cu Michel Barnier și cred că avem dreptul să știm care va fi filozofia de bază a acestei inițiative legislative. Aș vrea câteva detalii în acest sens. Și o treia întrebare, acordul de liber schimb cu India care sunt uh, etapele negocierii reale și ce garantie aveți că, de exemplu, dacă se scad tarifele vamale pentru produsele uh, venind din Europa către India, acestea vor fi și uh, respectate atât la nivelul statului cât și la nivelul regiunilor, având în vedere că e un regim federal. Noul coleg, domnul Paul Malfi. Am trei întrebări pentru domnul comisar cu privire la programul de lucru. În primul rând, în ceea ce privește Pakistanul, sunt, au trecut 8 luni după inundațiile care au afectat un număr mare de oameni, mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă și multe case au fost distruse și discutarea uh, unei clauze de scutire referitoare la textilele din Pakistan în OMC nu evoluează și aș vrea să știu dacă Comisia are un plan B în ceea ce privește oferirea de sprijin către oamenii din Pakistan care și-au văzut viața distrusă. Apoi, uh, criza alimentară secundară care evoluează acum. Există multe terenuri agricole distruse de inundații, în special accesul la semințe, la echipamente, continuă să fie o problemă. Uh, în aprilie există pericolul ca sezonul pentru însămânțare să fie ratat de fermieri. E nevoie deci de echipamente și semințe gratuite mai ales fermierilor mici și săraci. O a doua întrebare, care are legătură cu criza alimentară și cu Pakistanul, Comisia intenționează să facă ceva cu privire la speculațiile privind produsele alimentare? Știți că există acest comerț speculativ pe piața agricolă, care crește semnificativ. Se estimează între 70 și 80% din comerțul în produse alimentare are o natură pur speculativă. Până la urmă, asta se reduce la o situație în care speculatorii, investitorii, fondurile speculative câștigă milioane, miliarde, speculând tranzacțiile cu produse alimentare pe cheltuiala și în detrimentul oamenilor care mor de foame. Având în vedere evoluțiile din OMC și având în vedere situația din teritoriile respective, oare n-ar fi timpul să ne regândim la acordul de liber schimb euro-mediteranean, având în vedere faptul că studiile de impact arată că 90% din industria producătoare din regiunea aceea a fost distrusă și s-au pierdut peste 2 milioane de locuri de muncă? Mulțumesc! Văd că uh, nu toată lumea înțelege acest uh, concept de întrebări scurte, concise. Aveți cuvântul, aveți 15 minute, domnule comisar, pentru a răspunde la întrebări. Sunt multe întrebări și cred că vă veți descurca. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu am decât 15 minute la dispoziție, mi-e mult mai ușor, fiindcă înseamnă că va trebui să limitez răspunsul la o propoziție și nu asta mi s-a cerut deloc. Trebuie să dau răspunsuri amănunțite, orientate către viitor, uh, exhaustive. O să fac tot ce pot și o să vedem. Japonia. Această întrebare a fost adresată de mai mulți colegi, domnul Van Barn, domnul Caspari și așa mai departe. Ați văzut că în concluzii, ați văzut ce se spune în concluziile Consiliului European. De să ne ocupăm la ora actuală. Problema cu Japonia este că după ultimul Uh, ultima întâlnire la nivel înalt, am uh, înființat un grup de lucru care se ocupă de relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Japonia. Însă există foarte multe bariere netarifare și uh, piața achizițiilor publice este foarte închisă. Le-am spus foarte clar că pentru începerea negocierilor e nevoie să dea dovadă de un efort, să facă un efort mare în ceea ce privește barierele netarifare, uh, Uh, Japonia se ocupă de asta, ca să fim cinstiți, dar până acum rezultatele uh, sunt limitate. Este vorba de 27 de bariere netarifare care sunt importante, după părerea noastră, uh, și s-a oferit o soluție pentru trei dintre ele. În următoarele săptămâni va trebui să hotărâm ce se va întâmpla la următorul summit, care are loc, dacă nu mă înșel, pe 26 mai uh, la Bruxelles și acolo se vor discuta aceste aspecte și se vor face propuneri, propuneri care sunt discuse la ora actuală foarte activ și în cadrul Comisiei și împreună cu președinția Consiliului European. Deci ne ocupăm asidu de această problemă. Dar începerea negocierilor, fără o, o, anticipa rezultatele, nu se poate. Trebuie să se facă ceva în legătură cu barierele netarifare. Altfel ar fi absurd. Trebuie să fim întotdeauna prudenți în discuții, reținuți, dar, pe de altă parte, trebuie, ar trebui să ne arate clar că sunt gata să facă ceva în legătură cu barierele tarifare. Iar la ora actuală, acest aspect este uh, unul care necesită prudență, ca să nu spun mai mult. Deci, partenerii noștri japonezi ar trebui să facă mai mult. Domnul Caspari ne întreba care este mm, abordarea, viziunea pe termen lung. În mare parte depinde de ce se va întâmpla cu Doha. La ora actuală nu prea avem motive să fim optimiști fiindcă e limpede că suntem într-o situație de blocaj pe care sperăm să o depășim. Nu precupeți acest sens, facem propuneri tuturor uh, părților uh, implicate importante, dar, uh, din păcate, mai avem calea lungă de bătut. Dacă Doha va fi încununat cu succes, atunci va fi o piatră unghiulară, unghiulară pentru viitor. Dacă nu, trebuie să vedem dacă avem un plan secundar și oricare, ar fi, oricare va fi rezultatul negocierilor de la Doha, noi eh, ne pregătim acum pentru faza următoare. E vorba de aspectele comerciale care se vor pune pe viitor. Dar acum eh, suntem într-un fel de uh, zonă crepusculară unde nu știm ce se va întâmpla și mi se pare că nici nu dorește nimeni să știe ce se va întâmpla în următoarele luni. Am vorbit despre principiile uh, ICD, uh, despre e-mobilitate, mobilitate electronică. Avem o foaie de parcurs uh, cu privire la acțiunile care trebuie luate la nivel de reglementare, standarde și așa mai departe, unde am uh, ajuns la un acord cu industria noastră și industria auto din SUA și deci cred că înregistrăm progres aici. Domnul Kader Arif m-a întrebat care sunt rezultatele uh, în ceea ce privește China și care sunt rezultatele dialogului economic la nivel înalt cu China. În momentul în care se discută aceste aspecte la nivelul acestui uh, grup înalt de dialog economic în, și în SUA se ia aceeași poziție, aceeași direcție, avem o mare șansă de a influența ceea ce se întâmplă în uh, China. Aceasta este concluzia pe care o trag eu din experiența mea din ultimii ani. De pildă, în ceea ce privește inovațiile interne, am uh, reușit să se pună capăt acestei încercări, dar acum vedem că pe ușa din dos este introdus uh, din nou în ceea ce privește mașinile electronice. Chiar dacă au fost de acord să renunțe la acest, uh, acest proces, uh, se mai aplică în, în unele pro, provincii. China nu e un partener ușor, nu e un partener de joc ușor, e, din potrivă, unul foarte dificil. Raportul Shadi este important pentru Parlamentul European, dar trebuie să se organizeze discuțiile și votul în așa fel încât să se poată obține un acord de la prima lectură. Ceea ce înseamnă că dacă sunteți de acord să faceți acest lucru, acest lucru este la atitudinea dumneavoastră, bineînțeles, ar fi bine să nu se voteze acum. Vom vedea ce, care sunt rezultatele amendamentelor și sperăm să avem o nouă propunere după votul amendamentelor la Parlament, dar nu putem să facem încă acest lucru, fiindcă nu am ajuns la procedura de conciliere obligatorie. Dar atunci, bineînțeles, nu, nu ar trebui să, luați, să faceți un vot final în momentul în care votați raportul ca atare. Dar până la urmă, dumneavoastră decideți, bineînțeles, însă astfel avem mai mult de marj, marjă de manevră pentru a ajunge la un acord. S-au adresat multe întrebări privind uh, zona uh, Mediteranei, Africa de Nord. Vreau să vă spun totuși că avem uh, totuși destule acorduri cu aceste țări, cu majoritatea acestor țări. Cred că aproape cu toate avem acorduri privind bunurile. Nu mai ai nevoie de negociere atunci. Mai rămân sectorul agricol și al serviciilor. Precum și, a, și mm, dimensiunea sud-sud. În ceea ce privește agricultura, avem un acord cu Marocul, o țară care evoluează, lucru de retăgăduit, bineînțeles. Dar nu reușim să ratificăm acest acord. Uniunea Europeană Uh, chiar dacă este vorba de numai 30.000 de euro în materie de mărfuri, este vorba despre roșii, în primul rând, e mai ușor să se cultive, să se cultive roșii la, în Maroc decât la Bruxelles, dar uh, există foarte multe ezitări în ceea ce privește ratificarea, fiindcă suntem protecționiști, nu putem să cerem pe de o parte să se facă mai mult și pe de altă parte să rămânem protecționiști. Iată, există acest acord negociat, semnat, dar nu reușim să-l ratificăm fiindcă unele state membre se opun. Am putea, ar putea să existe o mare deschidere în domeniul agricol. Dar acest lucru ar însemna, iar aici vreau să vă spun că acest lucru ar fi în avantajul Europei, dar în domeniul fructelor și legumelor sunt în continuare probleme. Dacă doriți ca Comisia să facă propunere ambițioase, ar trebui ca și dumneavoastră, Parlamentul European, să se arate mai deschis în ceea ce privește propria noastră piață internă. Intervenție fără microfon din partea unui deputat. Da, atunci ar fi foarte bine să se identifice uh, piețele acestea care pun probleme. Discutăm uh, aici despre servicii uh, în relațiile noastre cu unele țări. Și aici am două observații de făcut. În primul rând, nu e ușor să negociezi cu o țară care nu are o structură instituțională bine pusă la punct, bine stabilită. Deci, mai ușor acordăm sprijin și ajutor în astfel de țări și mai greu facem desfășurăm negocieri atunci când nu există o structură institu- instituțională bine pusă la punct și un guvern în, pe temelii democratice. Cred că și aici trebuie să mai așteptăm puțin. Iar în al doilea rând, nu trebuie subestimat, subestimate reticențele acestor țări în ceea ce privește deschiderea piețelor serviciilor. Am văzut că acest lucru s-a întâmplat în cazul Marocului și pe de altă parte, cred că Uniunea Europeană ar trebui să nu mai fie atât de exigentă în sectorul serviciilor, în ceea ce privește sectorul serviciilor. Noi cerem Marocului aceleași lucruri pe care le au oferit americanilor, dar diferența este că noi suntem aproape de Maroc, iar Statele Unite sunt la o distanță mai mare. Și aici ar trebui să ne dovedim mai realiști. În al treilea rând, negocierile sud-sud. Au existat mai multe tentative până acum uh, în cadrul procesului de la Barcelona și uh, în cadrul Uniunii pentru, Mediterane, pentru zona mediterană, mediteraneană, dar nu prea există uh, o dorință de negocieri sud-sud. Țările se arată mai reticente, dar sper că după situația zbuciumată prin care, am trec, prin care s-a trecut, lucrurile se vor schimba, iar această dimensiune sud-sud va deveni mai conturată, lucru care este foarte important pentru dezvoltarea acestor țări, dar aici intervine și problema Africii subsahariene. În ceea ce privește protecția industriei noastre, industriilor noastre, s-au adresat uh, aici mai multe întrebări cu privire la proiectul uh, pe care am desfășurat împreună cu Michel Barnier. Nu mai avem consultări, suntem de acord acum asupra direcției pe care trebuie să o urmeze și în curând uh, vom face această propunere colegiului. Este vorba despre un sistem foarte flexibil, dar în același timp foarte pertinent. Nu există neînțelegeri între mine și comisarul Barnier. Am ajuns la un acord dar, bineînțeles, e nevoie mai întâi ca Comisia să ia o hotărâre. În ceea ce privește sistemul de preferințe generalizat. Noi avem gata propunerea și colegiul uh, va, o va discuta în a doua reuniune din luna mai. E vorba de un sistem care va fi mai selectiv Noi dorim să ajungem la un procent de 50% din țări eligibile. Deci dorim să avem o specificitate mult mai, mai accentuată, iar în momentul în care va fi accentat, acceptată de comisie, vă va fi prezentată și veți avea ocazia să discutați. Avem și timp la dispoziție, fiindcă avem um, uh, o o perioadă suplimentară. Domnul Jadot, domnule Jadot, nu am nicio intenție să fac o propunere în ceea ce privește uh, mecanismele de protecție comercială, instrumentele de protecție comercială. Predecesorul meu, comisarul Mandelson, a fost citat de câteva ori în acest sens, fiindcă domnia sa a dorit uh, o flexibilizare a acestor măsuri. Iar dumneavoastră doriți ca eu să fac exact invers. Deci, nu puteți să-mi dați exemplu pe domnul Mandelson, fiindcă el a făcut exact invers față de ce doriți dumneavoastră. Și cred că dacă aș face o propunere, ar exista cele două extreme, cei care sunt de acord cu domnul Mendelssohn și cei care doresc contrariul și cred că până la urmă am n-am face decât să ajungem unde suntem acum, iată de ce m-am abținut de la a face vreo propunere. Intervenție fără microfon. Dar nu există ambiguitate, nu n am citat pe domnul Mendelssohn, fiindcă noi am combătut propunerea sa, dat fiindcă dorea să, să existe o, o slăbire a sistemului. Deci a fost citat în sens negativ, a fost dat exemplu domnului Mandelson în sens negativ. E, această pro... închipui că poziția dumneavoastră nu s-a schimbat, chiar dacă ar, face, dacă ar exista o, o propunere și domnul Sturdy și alți colegi ar, și-ar păstra poziția și cred că după o dezbatere îndelungă ne-am întoarce de unde am plecat. Domnul Filner se apropie de se apropie de poziția mea. Deci nu văd ce, ce rost ar avea și, de altfel, nu e prima oară când spun că nu am intenția să fac nici o propunere în acest sens. În ceea ce privește clima, domnule Jadot, știți foarte bine că regulile OMC-ului nu ne permit uh, antidumpingul din motive sociale, economice și climatice, ar trebui mai întâi să schimbăm, deci, regulile de la OMC. Domnul Sturdy, Statele Unite sunt angajate într-un efort bilateral susținut? Au această abordare bilaterală? partnership and sunt parteneriate specifice cu țările din zona Pacificului de la Chile până pe partea cealaltă a oceanului, țări din Asia și au încercat să obțină rezultate și a spune că anumite cercuri din Statele Unite consideră asta o alternativă posibilă la uh, runda Doha. Dar, în afară de asta, nu cred că au o agendă bilaterală foarte mare, cu excepția acordului recent încheiat cu Corea de Sud, mai unul cu Columbia, unul cu Panama, americanii, dar încă nu l-au propus spre ratificare. Știți că există această problemă că vreau să propună spre ratificare acordul cu Corea în Congres, unde însă nu mai au majoritate democrații și au decis că vor începe discuția tuturor acordurilor la pachet. Nu știu ce au făcut până la urmă, sigur, până la urmă e responsabilitatea lor. În ce privește măsurile de antidumping în legătură cu, cu potasa, carbonatul de potasiu, nu știu exact la ce vă referiți, dar ce facem noi este să oferim criterii obiective în toate procedurile noastre de antidumping, deci foarte multe lucruri depind de uh, evoluția prețurilor de cost în relația cu țara respectivă, dar nu mă pot uh, pronunța pe baza elementelor pe care le-ați menționat. Pakistan, știți că am făcut o propunere, începește Pakistanul, dar pentru asta avem nevoie de o excepție la regulile uh, OMC și încercăm să obținem un rezultat la OMC și suntem foarte activi uh, încercând să rezolv, rezolvăm această problemă pentru că uh, pe termen scurt, singura posibilitate ca să facem ceva pentru Pakistan este prin uh, Uh, măsuri comerciale sau prin mecanismul uh, națiunii cele mai favorizate, dar acestea nu vor acoperi uh, doar Pakistanul, ci și China și atunci o să avem un mare scandal în Parlament și nu numai în Parlament. Sau putem să o facem cu preferințele generale, dar Parlamentul a fost de părere că nu ar trebui să schimbăm nimic din sistemul actual. Deci singura posibilitate este cu această Uh, derogare cu aceste excepții și nu pot să vă dau prea multe detalii, dar, cum spuneam, uh, încercăm foarte activ să obținem o soluție și nu cred că se, e caz să se piardă toate speranțele. Domnule Schultz, avem, dacă o să uh, luăm, ținem seama de rapoartele votate de Parlament, evident, le vom, vom lua în considerare, vom face propuneri, propunerile au nevoie de uh, majoritate în Colegiul Comisarilor, deci evident luăm în considerare, așa cum și trebuie, uh, opiniile Parlamentului pe un subiect sau altul și pentru mine criteriul este că trebuie să am o majoritate în Parlament și sigur că țin seama de acestea. Ați menționat de asemenea problema Pakistanului și dumneavoastră. Avem în cadrul comisiei un proces de reflexie și încercăm să vedem dacă am putea obține un instrument prin care să utilizăm măsuri comerciale după dezastre naturale. E un dosar foarte complicat, sigur, sunt gata să-l discut cu dumneavoastră, cu Comisia, dar există oameni care sunt foarte împotrivă, pe când alții sunt mari susținători și unii care nu au o opinie clară. Da, prima întrebare ce este ce e un <laughs> dezastru natural? Și evident ai nevoie de permisiunea OMC ca să faci să iei astfel de măsuri. Însă noi încercăm să vedem care ar fi posibilitățile de creare a unui astfel de instrument. Începește drepturile de proprietate intelectuală, da, acestea sunt reprezintă una dintre zonele noastre principale de atenție atunci când negociem acorduri, pentru că noi credem că respectul drepturilor internaționale de autor uh, sunt, este de cea mai mare importanță. Da, după aceea s-a pus uh, întrebarea dacă se poate simplifica uh, sistemul uh, stimulentelor uh, comerciale pentru dezvoltare. Cred că deja am răspuns la această întrebare și uh, între pozițiile care s-au exprimat aici, cred că sunt undeva la mijloc, ceea ce nu e foarte rău. Ce privește Motfor, facem propuneri în acorduri bilaterale, de exemplu cel cu India, da, trebuie să discutăm și cu statele membre, pentru că până la urmă nu Comisia este cea care poate să-și asume acest tip de angajament, ci statele membre și avem nevoie așadar de acordul lor și aveți absolut dreptate, începește povara uh, administrativă, da, aici cred că e treaba altui comisar, nu a mea. și o chestiune destul de dificilă de asemenea. În ce privește regulile de origine, aici avem o soluție, pentru că convenția a fost adoptată de statele membre luna trecută, deci exista o problemă cu statutul Kosovo, cunoașteți acest lucru și asta permite acum deschiderea de discuții pentru a defini exact regulile de origine care trebuie aplicate. Deci s-a făcut un progres, un pas înainte. În ce privește achizițiile publice, uh, cred că am ajuns uh, la un acord privind o propunere foarte simplă, dar și foarte eficientă în același timp, domnule Fionner. La fel, uh, în ce privește Africa și Japonia, situația relației cu Africa și Japonia, cred că am răspuns deja, doamna de Sarnez. Agricultura, Africa de Nord, raportul Barnier. În ce privește India, starea negocierilor, suntem destul de avansați, dar mai rămân încă câteva puncte foarte spinoase, în special problema autoturismelor, un punct foarte important pentru Europa. Cum să reducem tarifele vamale și în ce interval de timp și pentru ce tipuri de automobile, după aceea problema vinurilor și băuturilor tari, uh, problema achizițiilor publice. Point épineux reste sur la table, c'est normal. Deci mai rămân probleme spinoase, dar e normal să fie așa în timpul unei negocieri. Și în alții oficiali s-au întâlnit chiar uh, săptămâna trecută, vinerea trecută, dacă nu mă înșel. și este clar că există totuși o voință politică din partea indiană să se ajungă la un rezultat în lunile următoare. Există voința politică de a încheia negocierile, însă mai rămân o serie de puncte spinoase uh, de negociat și de rezolvat. Domnule Murphy, privind Pakistanul și Africa de Nord, cred că am uh, spus care e opinia mea. Spuneți noastră că 70 până la 80% din uh, piețele, din piețele alimentare sunt influențate de speculații. Poate avem uh, înțelegeri diferite ale acestui concept datorită diferențelor politice, de opinii politice dintre noi, dar dacă ar fi vorba numai de speculații. Nu cred că ați vedea investiții uriașe în uh, facilități de producție alimentară care se fac în fiecare an, pentru că ceea ce numiți noastră capitaliști, să știți că acești oameni nu sunt proști și nu investesc bani uh, în niște uh, proiecte ca să piardă bani în, în viitor. De aceea aceste proiecte se dezvoltă și eu aș zice că aceste creșteri de prețuri se datorează în 70, 80, 90% din cazul unei cereri mai mari de alimente. Dar, sigur, noastră nu mă puteți convinge pe mine, eu nu vă pot convinge pe noastră de părerile mele, așa că să rămânem fiecare la părerile lui. Președintele, mulțumesc, domnule comisar, n-am reușit să vă dau timp ca să răspundeți chiar la toate întrebările, dar vă mulțumesc că ați rămas un pic mai mult alături de noi. Ca de obicei, ați fost foarte franc, foarte uh, deschis și la sfârșitul acestei discuții suntem mai bine informați în legătură cu situația multor dosare legate de politica comercială. Merci beaucoup. Let's uh, resume our proceedings. Moving to topic number... Acum trecem la punctul numărul 6 din ordinea de zi, o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu strategia Europa 2020, examinarea proiectului de raport. Raportul, raportorul nostru este domnul Daniel Caspari. Sunt numai puțin de 214 amendamente propuse pentru acest raport dau cuvântul raportorului nostru ca să ne împărtășească opiniile sale în legătură cu aceste amendamente și cum dorește să le abordeze. Domnule Caspari, aveți cuvântul. Da? Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi, mulțumesc foarte mult pentru toate amendamentele care au fost uh, propuse și pe care am reușit să le examinez în ultimele câteva zile. Impresia mea este că în legătură cu multe din părțile raportului nu e nevoie de mari schimbări, deci există un consens destul de larg în cadrul comisiei. Pe de altă parte însă uh, sunt uh, și multe amendamente, uneori de detaliu, alteori ele cer schimbări substanțiale în cadrul raportului, dar cred că Uh, noi va trebui să ajungem la un acord aici în comisie, uh, dacă vom reuși pe anumite amendamente, dacă nu, pe altele mai controversate vom trece la vot. Sunt amendamente în principal din partea a două grupuri politice care, cred eu, au, sunt negative față de comerț în general și mai sunt și alte grupuri de amendamente care încearcă să îmbunătățească modul în care organizăm comerțul și să îmbunătățească și alte aspecte. Aș fi foarte bucuros să ascult pe colegi dacă ar dori cumva să justifice introducerea diferitelor amendamente și sugerez să folosim săptămânile următoare ca să încercăm să ajungem la un consens. Așadar, propunerea mea către raportorii din umbră și către toți colegii din comisie ar fi să nu votăm în mai în cadrul comisiei, ci să ne dăm mai mult timp până în iunie pentru vot, motivul fiind că în următoarele două săptămâni unii colegi nu o să fie în Bruxelles pentru că o să fie Paștele și vor fi multe zile libere. Deci, de fapt, ne-ar mai rămâne doar o săptămână ca să încercăm să ajungem la un compromis și uh, eu cred că este în interesul tuturor să ajungem la un compromis cât mai larg în cadrul Comisiei și de aceea aș zice să ne mai dăm un pic de timp suplimentar. Așadar, aș fi foarte recunoscător să avem astăzi un schimb de opinii cât mai deschis și eu cu siguranță sunt dornic să mă întâlnesc cu raportorii din umbră după Paște eh, și să discutăm toate amendamentele și să vedem unde reușim să ajungem la un consens. Uh, aștept să avem un schimb de opinii cât mai bun astăzi și mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente. Președintele, da, mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră că e bine așa să ne, mai, să ne dăm mai mult timp ca să putem să ajungem la un raport cât mai bun posibil. Uh, raportorii din umbră sunt aici și se dau cuvântul acum lui David Martin. N-am foarte mult de spus în acest stadiu. Sunt de acord cu Daniel că e important pentru coerența activității noastre să obținem un consens cât mai larg. Sigur că vor fi probleme pe care nu putem să ajungem la consens, dar vom încerca oriunde e posibil să o facem. Amendamentele pe care le-am uh, depus în numele grupului socialist abordează practic trei sau patru capitole am încercat să introduc o mai, mult, mai multă coerență a politicilor uh, noastre comerciale uh, pentru ca acestea să fie mai în armonie cu politicile noastre de dezvoltare. Și mă refer la amendamentele 42 și 160 pe care le-am uh, propus. Apoi am încercat să subliniez în amendamentele mele uh, nevoia de mai mare implicare din partea Parlamentului și a societății civile în politica în determinarea politicii comerciale și o, zonă în care am ceva mai multe dificultăți este cea a proprietății intelectuale. Sunt de acord cu Daniel că trebuie să protejăm inovația și economia bazată pe cunoaștere în Uniunea Europeană. Totuși sunt de părere că regimul existent uh, uh, este unul uh, corect și cred că în uh, raportul lui uh, dorește să întărească uh, protecția și aplicarea regulilor deja existente. Și încă un lucru, nu vreau în niciun fel să sugerăm că dorim să năsprim accesul la medicamente. Deci amendamentele 2 și 3 se referă la condiții generale privind India și Brazilia. Începește capitolul serviciilor. Poate că aceea este o diviziune mai ideologică, mai adâncă, pentru că eu consider că serviciile sunt importante eh, pentru economia europeană, dar nu cred că ar trebui să presăm eh, țările în curs de dezvoltare ca să-și liberalizeze serviciile publice, pentru că eh, există dovezi suficiente că această liberalizare nu duce la un acces corect și egal la aceste servicii pentru toți cetățenii. Nu voi intra în toate amendamentele, domnule președinte, vreau doar să-i dau o idee lui Daniel despre ce va urma. A spus că dorește să discutăm și, într-adevăr, și eu sunt dornic să discutăm și să încercăm să găsim un consens și un uh, limbaj comun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mariel Sarnez, din partea grupului ALDE. Da, mulțumesc, domnule președinte și eu îl uh, susțin pe Daniel Casparin ce a spus. Dacă coordonatorii sunt de acord, putem decide chiar acum să ne dăm mai mult timp și după Paște să avem o întâlnire a tuturor uh, raportorilor din umbră ca să vedem dacă am putea ajunge la amendamente de compromis, amendamente de sinteză, dar cred că pe o chestiune ca aceasta e foarte important să avem un consens cât mai larg. Deci, în tot cazul, asta e starea noastră de spirit și asta e poziția grupului meu și eu am făcut foarte multe amendamente, dar sunt gata să le examinăm împreună, pentru că, la urma urmei, e vorba de un interes general public pentru Europa, pentru locurile de muncă, pentru creșterea economică, deci cred că trebuie să avem un consens cât mai larg în legătură cu aceste chestiuni. Thank you, Ianic Jadot. Mulțumesc, domnul Jadot, din partea versilor. Am depus multe amendamente pentru acest raport, fiindcă îl considerăm un raport important. Și în această discuție care urmează, interesant este diagnosticul. Mă regăsesc în cele spuse de Daniel cu privire la poziția Europei, cu privire la faptul că pierde teren și că va continua să piardă, fiindcă lucrurile la nivel economic mondial evoluează. Ce mi se pare mie interesant este că odată ce constatăm acest lucru, și anume pierderea competitivității, a ponderii industriei, toate aceste lucruri pe care le pierdem în globalizarea actuală, ajungem la concluzia că trebuie să ne grăbim cu același sistem și să-l extindem și în domeniul serviciilor și achizițiilor publice spunând că acolo mai avem un mic avantaj și de ce să nu continuăm cu această formă de liberalizare, în timp ce în diagnostic se constată un fel de eșec al liberalizării noastre referitoare la bunuri. Deci cred că e un lucru la care trebuie să ne gândim aici, o discuție interesantă, fiindcă rezultă foarte clar atunci când îl ascultăm pe domnul de Gucht, când vorbește despre comerț, vorbește despre liberalizare, nu despre reglementare, ci liberalizare comercială. Și trebuie să vedem dacă strategia comercială trebuie să treacă prin identificarea sectoarelor ofensive pentru care e nevoie de liberalizare și uh, identificarea sectoarelor defensive și reducerea acesteia. Deci, în raport lipsește prezentarea politicii noastre industriale, a viitorului nostru economic, a sectoarelor pentru viitor pe care avem avantaje comparative cu celelalte părți ale lumii care să ducă la exporturi și o chestiune care n-a fost menționată, dar care e din ce în ce mai importantă, este că din ce în ce se, mai des se scoate în fața această problemă a politicii de export în cadrul Uniunii Europene. Vedem că în Uniunea Europeană există dificultăți în prezent să se gestioneze aceste decalaje de strategie comercială. Vedem discuția care există la nivel european între Germania, Portugalia, Franța și alte state care nu reușesc să coordoneze o strategie europeană referitoare la poziția pe piețele internaționale. Au probleme cu deficit, deficitul lor comercial, cu datoriile publice și există lipsa unei viziuni europene în domeniul strategiei comerciale. dat fiindcă în cadrul Uniunii Europene țările se dezvoltă în mod inegal. Și mi-ar plăcea să alocăm puțin timp acestei discuții în săptămânile care urmează. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai sunt intervenții din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea acestui raport. Am depus și noi o serie de amendamente. Există două puncte de vedere care mi se par importante. Domnul Jadou le-a menționat. Ne aflăm într-o situație complexă când vorbim despre criza economică și financiară. Vorbim despre probleme care există în Uniunea europeană, economia germană e orientată spre export, există consecințe negative și pentru alte economii ale Uniunii Europene, deci trebuie să încercăm să găsim o poziție echilibrată când elaborăm strategia de export UE către țările terțe. Această strategie comercială pentru 2020, aceste acorduri de parteneriat, aș vrea să știu cum pot ele să fie luate în considerare într-o mai mare măsură. Propunerea domnului Caspari este una foarte bună, avem nevoie de mai mult timp pentru a o analiza, fiindcă e vorba totuși de un text important, trebuie să încercăm să găsim o bază cât mai rezonabilă posibilă pentru discuțiile noastre. Există diferite propuneri, mai mult sau mai puțin importante. Aș vrea să știu care este plus valoarea adusă de strategia UE 2020 în materie de activități comerciale. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt, sunt de acord cu colegii mei, într-adevăr trebuie să ajungem la un compromis cu privire la acest raport, fiindcă este un raport strategic cu importanță pe termen lung în ceea ce privește activitatea Comisiei și Parlamentului nostru. Aș vrea de aceea să mă refer doar la câteva dintre amendamentele pe care le-am depus. Prima mea sugestie se referă la conducerea de negocieri paralele cu partenerii Uniunii Vamale, în timp ce se derulează și negocieri de liber schimb, lucru care ar permite să se evite asimetriile care au fost identificate, mai ales în raportul meu privind relațiile comerciale și economice cu Turcia, de exemplu. O a doua întrebare, negocierile cu Japonia. Având în vedere dezastrele cu care s-a confruntat Japonia în ultimul timp, cred că este esențial să facem eforturi suplimentare pentru a încheia aceste negocieri, având în vedere toate problemele și preocupările care au fost uh, menționate de domnul de Gucht cu privire la achiziții publice și bariere netarifare. De asemenea, trebuie să avem în vedere că obiectivele comerciale și alte aspecte ale politicii externe UE, cum ar fi strategia de mediu și obiective umanitare, ar trebui să fie mai echilibrate Pentru grupul meu este important ca și competitivitatea IMM-urilor să uh, capete un loc de cinste. atunci când vorbim despre nevoia de a crea locuri de muncă și de a sprijini inovația. Acestea sunt principalele aspecte la care am vrut să mă refer și sunt sigur că vom ajunge la un bun compromis până la urmă. Mulțumesc! Final comments by the rapporteur. Raportorul are cuvântul în final pentru concluzii, domnule Caspari. Ja, yeah, um, geschätzte Kollegen, nochmal herzlich. Mulțumesc, dragi colegi, pentru toate aceste intervenții. Propunerea mea este următoarea. Am să încerc să stabilesc legătura cu birourile mai multor colegi în această săptămână pentru a stabili o dată acceptabilă pentru discuții și cred că vom ajunge la un bun acord. Vă mulțumesc pentru discuția din această dupămasă. Domnul președinte, să punem votul în comisie în iunie? Da. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7. Regulament referitor la produse cu dublă utilizare. Raportor sunt eu. Este un schimb de vederi pentru că Proiectul de raport încă nu este elaborat. După cum știți, este vorba de bunuri și tehnologii care au dublă utilizare, civilă și militară. Anexa 1 din acest regulament, care conține lista de bunuri incluse în acest regim, depinde de hotărârile luate pe bază consensuală la nivelul regimului internațional de control al sporturi. Aici intră aranjamentele de la Wassenaar pentru arme convenționale și bunuri tehnologii cu dublă utilizare. Articolul 15 din acest regulament specifică că lista de produse cu dublă utilizare din anexa 1 se actualizează în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și orice modificare a acesteia care a fost acceptată de statele membre ca parte a regimurilor internaționale de neproliferare și control a exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale relevante. Există noi angajamente care atrag după sine modificarea acestei anexe. Propunerea Comisiei nu rezultă într-un, dintr-un exercițiu nou, ci din decizii anterioare care au fost luate în alte foruri. Din aceste motive și după ce am verificat cu mare atenție conținutul propunerii pe baza achiului în domeniu, al mecanismelor și instrumentelor de control a exporturilor, e normal să propun să adoptăm propunerea Comisiei fără modificări. Din probleme tehnice, propunerea de raport încă nu este, proiectul de raport nu este încă pregătit spre prezentare, dar eu zic că asta e calea cea mai bună de urmat pe acest subiect, dat fiind că aici nu există marjă de interpretare, e vorba doar de uh, aplicarea unor hotărâri, unor angajamente de, luate mai de mult, care atrage după sine modificarea acestor liste. Sper că putem trece la vot așa cum am prevăzut inițial în mai. Proiectul de raport nu va conține nicio surpriză, după cum v-am spus. Cine vrea să intervină pentru discuții și întrebări? Let me give the floor to the commission to comment. And... Comisia are cuvântul pentru comentarii. Domnul Paolo Garsotti este alături de noi care este un oaspete obișnuit al comisiei noastre. Thank you, Chair. I would not... Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vă răpesc prea mult timp. Ați spus tot ceea ce trebuia spus. E vorba de un regulament de ordin tehnic Regimurile pe care le-ați menționat sunt consolidate de statele membre. Regatul Unit a fost membru al acestui aranjament. UE și Comisia nu sunt partea tuturor acestor regimuri. Considerăm că pe viitor propunerea de consolidare a acestor liste de control ar putea să fie făcută printr-o procedură mai rapidă decât procedura legislativă ordinară E vorba probabil de competențe de punere în aplicare. Comisia analizează această posibilitate și vom avea o propunere pentru a ne asigura că acest gen de amendamente tehnice aduse anexei 1 uh, pot fi făcute într-un mod mai rapid, fiindcă exportatorii noștri așteaptă cu destul de mare nerăbdare hotărârile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 încheierea de către Uniunea Europeană a acordului internațional privind cacao din 2010. Din nou, eu sunt raportorul. Ultima noastră întâlnire din martie a fost o întâlnire în care am discutat acest dosar, am ascultat punctele de vedere ale principalilor factori interesați și am avut o întâlnire în camera cu negociatorul șef al Comisiei ISFA. Parlamentul European trebuie să fie implementat în procedura actuală, fiindcă este vorba despre un acord internațional comercial. Acordul este deschis pentru semnare și depozitarea instrumentelor și ratificare din 1 octombrie 2010 până în septembrie 2012, Consiliul și Parlamentul sunt invitate să acționeze cât mai repede posibil. Însă, încă nu am primit notificare oficială din partea Consiliului și deci nu avem ce facem înainte de solicitarea oficială a, din partea Consiliului a Parlamentului, a acordului Parlamentului. Între timp putem să ne referim la un document de lucru pe care l-am pregătit și distribuit. Am să vi-l distribui cât mai repede posibil. Și apoi va fi deschis sugestiilor dumneavoastră, pe baza cărora am voi elabora memorandumul, pornind de la acest document. Nu o să repet comentariile și remarcile pe care le-am ascultat deja în audierea care a avut loc acum câteva săptămâni. Am să mă limitez la sublinia că acordul privind cacaoa pune bazele Organizației Internaționale a Cacaoei. UE acționează se acționează în numele Uniunii Europene. Este un acord internațional. Reprezentarea este deci la nivel european și statele membre nu mai sunt factori individuali interesați. Mandatul este să se încurajeze dezvoltarea durabilă, transparența în uh, schimburile comerciale cu cacao, acest acord este foarte important pentru strategia UE în domeniul politicilor comerciale comune, mai ales politicile referitoare la mărfuri și tranzacții comerciale în sectorul acesta. Dacă considerați că este cazul, putem începe o scurtă discuție pe acest subiect, dar cum am spus, e un subiect simplu, nu cred că vor apărea probleme sau poziții divergente între noi. Și de îndată ce vom reuși, vă vom comunica și calendarul referitor la următoarele etape. Examinarea proiectului de raport, amendamente, adoptare și uh, prezentare în plenară pentru vot. Catrin Pierda, din grupul ALDE, dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să redeschid această discuție, dar aș dori să subliniez două aspecte. Este vorba de mâna de lucru în producția cacaoi, care se produce ferme mici, iar um, adesea copiii familiei lucrează și ei um, în aceste ferme, dar uneori tinerii sunt mutați adesea împotriva voinței lor sau uneori migrează um, în scopul câștigării de venituri. Nu am vorbit despre acest lucru, dar ar trebui să știm că există un fel de protecție, răspundere corporatistă pentru forța de muncă, pentru mâna de lucru necesară producerii cacaoi. Bineînțeles, în egală măsură vom um, Vom uh, asista cu inima îndoită la ce se întâmplă în, pe coasta de Fildeș în următoarele săptămâni, coasta de Fildeș fiind unul dintre principalii producători de cacao. Sperăm că această țară va reuși să-și regăsească stabilitatea și că piața de cacao uh, va fi și ea redeschisă și uh, va asigura un viitor prosper și pașnic acestei țări. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, vă reamintesc că acesta, acest subiect a fost uh, unul dintre principalele subiecte discutate la anteriorul schimb de păreri. Dau acum cuvântul uh, lui Elizabeth. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu sunt de părere că recentele consultări, precum și dezbaterile care au avut loc cu experți, ne-au uh, oferit foarte multe informații utile. Cred că acest acord este unul foarte important, mai ales dacă îl comparăm cu acordul anterior. Cred că vom asista la o triplare uh, a numărului de țări care vor adera la acest acord. Sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea, și anume faptul că situația politică din coasta de Fildeș, de pe coasta de Fildeș, este foarte îngrijorătoare, dat fiindcă coasta de Fildeș, de Fildeș exportă 40% din uh, cantitatea de, ac- de cacao și um, situația instabilă din țară ar putea bloca uh, activitatea fermelor din țară, astfel încât ar fi mai bine, ar fi bine să aflăm, să aflăm mai multe infor- informații privind situația din țară și efectele pe care le-ar putea avea această situație tulbure asupra acordurilor noastre. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest acord va fi încununat cu succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Baratini este din nou alături din noi. Văd că înainte domnul Scholz dorește să ia cuvântul. Îmi cer scuze, spre domnul președinte, nu urmăream lista. Domnul Scholz are cuvântul. Domnul Baratini. Îmi cer scuze domnului Baratini, spune domnul președinte. Kein Problem, äh, Herr Vorsitzender, ich möchte mich auch... Nicio problemă, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu antevorbitorul meu. Aceste audieri și schimburi de păreri au fost foarte importante. Am avut ocazia să aflăm uh, lucruri foarte importante despre importanța acestui acord și a problemelor aferente. Aș dori să mai adaug niște aspecte acestei discuții, de care cred că ar trebui să se țină cont. În primul rând, dați-mi voie să vă spun celor interesați că vă pot oferi un film documentar foarte interesant care a fost uh, difuzat uh, la televiziune în Austria și Germania privind uh, munca infantilă în coasta de, pe coasta de Fildeș. Iată de ce este foarte important să facem o legătură între problemele majore, așa cum am discutat săptămâna trecută, cu problemele sistemice, modul în care companiile mari funcționează în aceste țări și cum se exploatează situația economică de acolo, iar aici, bineînțeles, lucrurile merg mână în mână cu, cu situația politică. Cel de-al doilea aspect pe care doresc să-l menționez am avut ocazia la reuniunea parlamentară uh, OMC să discut cu reprezentanții ai Boliviei și aceștia mi-au spus că în America Latină, Peru, Bolivia, Columbia și în America Centrală, la ora actuală, se desfășoară o cercetare foarte asiduă în ceea ce privește folosirea, în ceea ce privește cultivarea de uh, cacao în loc de nucă de cocos. În loc de, mă scuzați, plantațiile de coca. Asta pentru a devia și traficul de cocaină. Trebuie să ținem cont de acest aspect în momentul în care încheiem acest acord. Mulțumesc foarte mult! Uh, poate acest documentar ar fi foarte interesant dacă ar fi subtitrat în engleză, bineînțeles. Dau acum cuvântul comisiei, domnul Baratini, care a, mai, a fost prezent și la discuțiile anterioare și care este negociatorul șef pe acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc stimaților parlamentari care au luat cuvântul privind acest subiect. Am avut ocazia să vă explic, am anunțit la audierile de luna trecută acest aspect, dar aș dori să clarific unele puncte care au fost uh, ridicate și astăzi. În primul rând, aș dori să lămuresc faptul Aș dori să vă spun de ce propunerea oficială nu a fost încă înaintată în mod oficial Parlamentului. De ce? Fiindcă a existat o corectură oficială care era necesară uh, de către uh, biroul ONU, această rectificare a fost operată, iar la ora actuală acest uh, text a ajuns în mâna juriștilor lingviști de la Consiliu și cred că săptămâna viitoare va fi aprobat, iar uh, dacă această procedură nu va fi oprită de vacanța de Paște, cred că um, vă va fi transmisă oficial cât mai repede cu putință. În ceea ce privește munca infantilă, este limpede că această problemă este una foarte gravă, iar acest acord nou a încercat să confrunte această problemă cât mai um, bine cu, cu putință. Era limpede că nu se putea să introducem clauze prin care să se interzică exporturi în cazurile în care se constatau, constatau astfel de cazuri de muncă infantilă, dar trebuie să vă spun că am constatat cu mare părere de rău că fapt, că um, la negocierea articolului 42, unde se face referire la nivelul de trai și condițiile de muncă, e bine, aici se face referire la aceste standarde și, bineînțeles, la întreaga legislație și la convențiile la care sunt semnatare aceste țări, precum și la aplicarea acestora în ca, prin intermediul Organizației Mondiale a Muncii. Deci doar făcându-se referire la această uh, la organizații internaționale au acceptat țările să își respecte obligațiile în ceea ce privește munca infantilă. Cred că aceasta a fost o mare victorie, dat fiind că în experiența, din experiența mea a acordurilor anterioare, mi-am dat seama că nu am reușit niciodată să ajungem într-o etapă atât de avansată cum a, cum a fost aceasta. Deci, per total, această um, victorie dobândită a fost foarte importantă, care se înscrie în uh, caracteristica acestui acord care dorește să um, asigure o economie durabilă la nivelul mediului înconjurător, la nivelul economic și, bineînțeles, social. Coasta de Fildeș. Coasta de Fildeș, bineînțeles, reprezintă o problemă importantă. La finele lui martie M-am întors de la un consiliu ordinar la Londra, unde Coasta de Fildeș a fost reprezentantă de noi, de noul guvern recunoscut oficial al uh, președintelui Ottawa. Au fost foarte deschiși și au fost în măsură să se implice uh, în sensul uh, în care au dat dovadă de o deschidere totală și de o disponibilitate de a face față responsabilităților lor, precum și cele uh, financiare. E să vedem, timpul ne va dovedi dacă o vor face sau nu. Dar, uh, iată, tragem speranța că odată ce situația se va stabiliza și se pare că acum ajungem la deznodământul acestei situații, avem motive să credem că coasa de Fildeș se va întoarce încet, încet la uh, rolul său de principal exportator și producător din lume. În ceea ce privește țările din America Centrală și America Latină, am fost informați că uh, Există un interes din ce în ce mai mare. Unele țări sunt deja membre, cum ar fi Bolivia, dar altele bat la ușă, cum ar fi Peru, de pildă, ceea ce ne dă speranțe că odată cu intrarea în vigoare a acestui acord vom avea o participare foarte ridicată a tuturor țărilor exportatoare de cacao. Iată, domnule președinte, cred că v-am uh, răspuns la toate întrebările. Dacă nu, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mai domnul președinte, ne dați vești foarte bune. Și anume că vom primi un document de la comisie și îndată ce, vom primi, ce va, va exista acordul, vom stabili un uh, calendar pentru procedura necesară de aviz conform la acest acord. Mulțumesc foarte mult! Am terminat uh, reuniunea cu ușile deschise, a, a, partea cu ușile deschise a ședinței noastre. Trecem acum la reuniunea coordonatorilor, astfel încât îi rog pe toți cei care nu își au uh, locul